Okay, colleagues, we're a little bit late because we were... Dragi colegi, am uh, întârziat puțin pentru că eram în sala, uh, în clădirea uh, alăturată. Acum am alergat dintr-o parte într-alta. Deci, uh, Asociația Teritoriilor Asociate cu Uniunea Europeană uh, este practic uh, subiectul uh, unei noi decizii, uh, deci practic prin această decizie acest teritoriu, inclusiv Groenlanda, devin partenerii Uniunii Europene și raportor este colegul nostru, Maurice Zanga, conform articolului 203 din tratat, Consiliul trebuie să obțină opinia Parlamentului înainte de a adopta acest, uh, această decizie. Comisia a fost uh, invitată să prezinte proiectul de decizie cu privire la teritoriile uh, ultraperiferice. Sunt multe probleme conexe acestor teritorii pentru că aceste teritorii devin eligibile pentru programe tematice și pentru noi este într-adevăr o chestiune importantă. O să-i dau acum colegului uh, nostru cuvântul, uh, domnul raportor Longa. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, vă voi prezenta proiectul de raport cu privire la noua decizie de asociere a uh, teritoriilor ultraperiferice. După cum știți, este un subiect care este foarte drag mie și sunt foarte mulțumit că Comisia a propus pentru următorul cadru financiar multianual un instrument specific dedicat acestor teritorii. Era o solicitare a Parlamentului European de mai mulți ani încoace și cred că este un lucru bun care se întâmplă astăzi. Aceste teritorii nu sunt țări în dezvoltare, ci sunt membre ale familiei europene care fac față unor dificultăți specifice ce țin de provocările <clears throat> uh, care stau în fața lor uh, în drumul către atingerea obiectivelor dezvoltării durabile. Comisia prevede, deci, uh, parteneriate pentru 13 astfel de teritorii din Caraibe, um, Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Arctic. Deci, și vreau să felicit Comisia pentru calitatea acestui document. Totuși, mi se pare că mai sunt lucruri uh, care pot fi îmbunătățite și de aceea am depus uh, amendamente, 87 de amendamente, după discuția cu uh, statele membre vizate, cu societatea civilă și alți factori interesați. Și am să vă prezint primele, principalele patru uh, amendamente. În primul rând, consolidarea dimensiunii politice ale a parteneriatului cu Uniunea Europeană. Acest parteneriat este unic, crucial. Teritoriile acestea trebuie să fie mai mult implicate în definirea și aplicarea strategiilor europene în regiunile în care sunt localizate. În același fel, Parlamentul European trebuie să asculte părerea cetățenilor să aibă reprezentanți ai acestor teritorii în uh, structurile decizionale. Și uh, la punctul 2 uh, vreau să vă felicit pentru felul în care s-a prevăzut în buget acest, acest parteneriat. Totuși se mai pot face modificări în ceea ce privește distribuirea fondurilor către diverse teritorii. Uh, una dintre ele fiind uh, Groenlanda. Deocamdată se vorbește doar despre o uh, sumă globală, fără să se intre în detalii. Eu propun ca alocațiile pentru fiecare teritoriu să fie precizate. Să avem procentaje clare pentru fiecare teritoriu, bazate pe mai multe criterii obiective și atrag atenția asupra faptului că Parlamentul a adoptat în plenara de săptămâna trecută poziția sa revizuită în legătură cu următorul cadru financiar multianual și că vom aloca 667 uh, de milioane de euro și nu 500 de milioane de euro pentru aceste teritorii. Nevoile lor sunt importante și teritoriile acestea se vor putea sprijini pe, sprijin, pe uh, ajutorul Uniunii Europene. Totuși, e clar că nu vom putea trece peste 669 de milioane de euro. Un al treilea punct este îmbunătățirea programării. Aș dori să precizez uh, de la început uh, că există o serie de reguli aplicabile și nu trebuie să se facă trimitere la alte astfel de reguli ca să evităm confuziile și să răspundem cerințelor Parlamentului și al, ale teritoriilor. Aceste teritorii sunt, de fapt, insule, um, destul de um, puțin populate, iar regulile de programare trebuie simplificate pentru a răspunde nevoilor esențiale. Problema accesibilității programelor europene este una foarte importantă. De asemenea, propun să se precizeze în declarație că Comisia trebuie să se asigure că programele sunt accesibile. Dacă ne gândim, de exemplu, la Erasmus, program de mobilitate, dacă nu se adaptează uh, Uh, sumele alocate prețului biletelor de avion, cred că participarea acestor teritorii nu o să fie deloc uh, optimă. Propun de asemenea ca Comisia să asigure transparența și accesibilitatea informațiilor, prevăzând uh, o actualizare regulată a acestor alocațiuni, alocări și încă o dată felicitări pentru proiect și uh, sper ca uh, proiectul să treacă de Parlament cât mai curând. Mulțumim, Moris. Propunerile tale sunt foarte uh, clare. Maria Raibuga a cerut să fie prima care ia cuvântul pentru că are treabă în altă parte, așa că dacă nu aveți nimic împotrivă, îi dau cuvântul Mariei. Herzlichen Dank. Mulțumesc. Mulțumesc, Moris, pentru proiectul de text. După părerea noastră e un text foarte bun, în special faptul că Agenda 2030 e mai uh, legătura e mai bine făcută cu aceste modificări și măsurile pentru combaterea schimbărilor climatice vor fi îmbunătățite. Teritoriile ultraperiferice se confruntă cu probleme de mediu grave și acest aspect este de aceea cu atât mai important. Salutăm și acea formulare cu privire la egalitatea de gen și cu gender mainstreaming. Foarte important, ne-am bucurat să găsim aceste aspecte în text, la fel și alocarea de mijloace. Tocmai aceasta creează transparență și trasabilitate, de asemenea foarte important. Singurul lucru care ne-ar lipsi ar fi întrebarea dacă să includem zonele ultraperiferice în fondurile structurale europene. Morris, ne mai poți spune ceva în plus? De ce nu apare în uh, raport? Există rezerve de ordin juridic sau ar fi o idee la care ne-am putea gândi? Și la, la amendamentul 45, mie mi se pare important ca aceste subvenții UE să nu distorsioneze comerțul. Deci aș fi împotriva ștergerii acelui text, pentru că nu poate fi în interesul nostru să distorsionăm relațiile comerciale. Mult mulțumesc și îmi cer scuze că trebuie să plec imediat. Thank you, Maria. Mulțumim, Maria. Alți colegi doresc să ia cuvântul? Dovol. Sunt uh, raportor din umbră la acest aviz și cred că aceste teritorii, uh, inclusiv Groenlanda, reprezintă o prioritate pentru Europa, pentru biodiversitatea lor și pentru poziția uh, geografică um, interesantă. În cure, în cu... Pentru că sunt uh, sub umbrela familiei europene, unele din aceste teritorii încep să-și diversifice economiile și să atragă investiții private Uh, gen uh, parcuri solare, energie eoliană, ceea ce duce la accelerarea inovației. După cum știți, uh, orașele noastre au fost nevoite să-și adapteze strategiile de dezvoltare pentru a face tranziția către creșterea economică modernă, ceea ce o creștere economică modernă care să țină cont de schimbările climatice și de mediu. Ar trebui să avem de aceea un instrument uh, financiar specific și aș dori ca raportorul să sublinieze uh, și pe mai departe importanța cooperării Europei cu aceste teritorii. Uh, Raportul uh, deocamdată este însă destul de echilibrat, ținând cont că um, se apropie și Brexitul. Cred că ar trebui uh, ca relațiile cu aceste teritorii să se bazeze pe trei piloni, competitivitate, reziliență și vulnerabilitate redusă pentru co- promovarea cooperării între uh, aceste regiuni și alți parteneri. Aceste parteneriate trebuie bazate pe o organizare instituțională în care teritoriile respective să participe ca parteneri cu drepturi egale. Și nu în, ultimul, nu în ultimul rând, vreau să subliniez că trebuie să continuăm să ne concentrăm pe găsirea unor modalități mai bune de a face ca creșterea economică să fie în beneficiul unui număr cât mai mare de uh, persoane, ținând cont de scopurile de dezvoltare uh, globală și de acordul de la Paris. Îi mulțumesc în încheiere domnului raportor și sper că vom uh, a coopera foarte bine pe această temă. Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, Comisia poate dorește să spună ceva. N-am reținut cum vă numiți, așa că... Doamna Milio? Doamna Milio, de la DigiDevco. Doamnă președinte, domnule raportor, doamnelor și domnilor deputați, Comisia mulțumește călduros domnului raportor Ponga pentru raportul său, care a primit foarte favorabil proiectul de decizie al Comisiei și care aduce elemente importante vizând îmbogățirea reflexiei cu privire la relațiile noastre cu regiunile ultraperiferice. Am să vă vorbesc despre principalele puncte ale raportului. În primul rând, necesitatea de a consolida dialogul politic între aceste teritorii și Uniunea Europeană. Comisia se angajează către un dialog uh, politic uh, solid, iar uh, deciziile care urmează a fi uh, luate um, vor fi luate prin consultări uh, pentru care Comisia rămâne angajată. Salutăm ideea de dialog consolidat între Uniunea Europeană și teritorii în legătură cu dezvoltarea regională și inserțiunea regională va fi de fapt acesta și subiectul unui forum comun care va fi organizat anul viitor. Acestea vor fi și preocupările președinției Consiliului European la forumul anual de anul viitor. Apoi, în ceea ce legătură cu adaptarea la specificitățile acestor teritorii, suntem de acord cu domnul raportor că Trebuie să facem referire la instrumentul de uh, cooperare internațională și vecinătate în ceea ce privește dispoziție ce țin de punere în aplicare și programare. Ne dorim ca adică ne, ne uh, uh, dorim simplificarea uh, acestor relații prin instaurarea unui cadru de uh, cooperare global care va aduce cu sine probabil o lipsă de lizibilitate, cum ați observat și dumneavoastră, însă va câștiga în siguranță, în certitudine juridică pentru viitor. Mi se pare important să subliniem uh, acest lucru și să uh, spunem că procedurile uh, NDK vor fi în favoarea acestor teritorii proceduri pe care Comisia dorește să continue să le aplice. Apoi, în ceea ce privește suma alocată și repartizarea acesteia, Comisia notează critica raportorului pe această temă și notează că acest lucru trebuie discutat în cadrul negocierilor privind uh, cadrul uh, financiar multianual. E vorba de mai multe uh, lucruri de care trebuie să ținem cont, uh, Brexit, uh, în contextul Brexit, de fapt, uh, suma de 669 de milioane este una rezonabilă și reprezintă o creștere față de suma actuală. Cu Groenlanda trebuie să definim uh, o relație bazată pe legături istorice și culturale. În cazul deciziei actuale, Distribuția între teritorii va fi făcută ulterior pe baza unei uh, liste uh, definite la momentul respectiv și lista va ține cont de mizele climatice și de dezvoltare ale fiecărui teritoriu, pentru că fiecare dintre ele este afectat de schimbările climatice. Uh, Comisia a preluat în propunerea sa de decizie și principiul eligibilității um, um, eligibilității naturale a acestor teritorii um, se va pleca de la o, um, un plafon comun și se va negocia apoi o creștere în funcție de nevoile fiecărui teritoriu. Participarea acestor teritorii de asemenea trebuie să fie mai eficientă și pe viitor programele trebuie să arate uh, fără echivoc care este și participarea acestor teritorii ca dovadă a angajării lor uh, și a respectării programelor Uniunii. Octa va organiza un atelier pe acest uh, subiect și de acolo vom începe colaborarea și, în, nu în ultimul rând, obiectivele dezvoltării durabile. Comisia a luat notă de obiectivele menționate de domnul raportor și um, va ține cont de sugestiile făcute cu privire la includerea problemelor ce țin de schimbările climatice și de mediu. De aceea va susține acțiunile acestor teritorii de combaterea efectelor schimbărilor climatice și uh, va realoca sume necheltuite pe uh, perioada de programare 2014-2020. De asemenea, Comisia uh, are ca obiectiv respectarea uh, acordului de la Paris. Uh, mă mulțumesc uh, încă o dată, domnule raportor, doamna președintă. Mulțumim și noi, domnul Ponga. Mai sunt lucruri de spus. Doriți să răspundeți celor Uh, afirmate de Maria, de exemplu. Da, vreau să spun că uh, aceste teritorii nu pot beneficia de programe structurale, acestea sunt dedicate regiunilor europene, tocmai din cauza statutului lor. Sunt asociate Europei, dar nu sunt parte a teritoriului european, deci nu vor putea accede sume dedicate programelor de dezvoltare regională. Da. E vorba de alte uh, regiuni decât cele care fac parte din teritoriul Uniunii Europene, precum regiunile ultraperiferice. Mulțumim pentru clarificare. Maria a trebuit să plece, dar colegii sunt aici, au notat și o să-i transmită răspunsul dumneavoastră. Termenul pentru amendamente 22 noiembrie, deja miercurea viitoare, suntem uh, presați de timp, pentru că avem uh, mult de lucru la propunerile privind cadrul financiar multianual, nu se spune la ce oră pe 22, la 12, bun, la 12, nici nu la 5. Nu, la 5, la 5 e mai bine pe 22 noiembrie, e puțin mai um, bine așa, ca să avem votul final în decembrie. Mulțumim încă o dată, domnule Ponga. Trecem la punctul 28, până în aplicarea regulamentului GSP. După cum știți, acesta se referă la raportul Comisiei Comerț pentru punerea în aplicare a sistemului de preferințe generalizate. Um, pentru acesta, care, acest sistem care permite statelor, uh, un anumitor state să plătească mai, taxe mai mari, mai mici sau deloc către Uniunea Europeană. Am uh, evaluat uh, acest program și lista statelor care beneficiază de aceste facilități în contextul aplicării uh, unor prevederi ce țin de drepturile omului din Convenția Organizației Internaționale a Muncii și pentru o mai bună protecție a mediului, pentru o mai bună guvernanță. Deci, uh, fostul nostru coleg Bogdan Venta uh, este raportor pentru acest, uh, pentru acest aviz. Da, mulțumesc, Linda. Probabil că e deja foarte vechi, pentru că între timp domnul Venda va fi numit mâine primar al unei localități din Polonia. Îi mulțumim pentru activitatea sa și mai ales pentru activitatea pe acest dosar. Presupun că rămâne raportor din moment ce a prezentat deja un text. Mă voi limita la spune doar uh, câteva lucruri uh, și uh, programul SPG și SPG Plus și-au dovedit valoarea până acum. Bilanțul este unul pozitiv. Creșterea exporturilor pentru aceste țări și creșterea lor economică în uh, spiritul eradicării sărăciei, asta fiind, uh, asta fiind obiectivul uh, principal. În 2016, de exemplu, au fost vreo 63 de milioane de euro importurile către Uniunea Europeană din partea țărilor cu uh, tratament preferențial, dar uh, repartiția acestora arată că toate instrumentele că nu toate instrumentele sunt la fel de valoroase. 31,6 milioane, milioane de euro uh, provin din partea țărilor care provin din, uh, care beneficiază de SPG standard și doar 5 miliarde de euro care beneficiază uh, din partea țărilor care beneficiază de SPG plus care sunt unele dintre cele mai sărace țări de pe planetă. Pentru uh, SPG Plus, trebuie spus că condiționalitățile sunt foarte uh, stricte, ceea ce face ca lista țărilor beneficiare să se limiteze la 8 state, majoritatea situându-se în Africa și poate pe viitor am putea să ne gândim cum să extindem uh, acest sistem către alte țări care la nivel economic sunt comparabile dar din alte puncte de vedere nu reușesc să îndeplinească toate condiționalitățile cerute de noi. Trebuie spus că există progrese notabile ale țărilor vizate în ceea ce privește drepturile omului, drepturile, dreptul muncii, respectul față de mediu și așa mai departe. Până la urmă, cam atât ar fi de spus în legătură cu acest uh, proiect de aviz. În general, acesta este foarte bun. Mulțumim. Too many amendments to water down what, what is a very clear message. Um... Sunt prea multe amendamente, mă tem să nu diluăm mesajul. Avem câțiva raportori din umbră, domnul Franzulica, ai cuvântul, totdeauna o plăcere și o onoare să uh, fiu cu dumneavoastră în Comisia DEVE, una din cele mai importante comisii ale Parlamentului European. Doamne președinte, stimați colegi, această schemă generalizată a preferințelor a creat un sistem al unor cote preferențiale pentru a susține țările în curs de dezvoltare în angajamentul lor cu privire la drepturile omului, drepturile de muncă, de mediu, protecția mediului, o bună guvernanță, inclusiv combaterea producției de droguri și a traficului de droguri. Ca raportor din Umbra, am citit cu atenție raportul cu privire la evaluarea la jumătatea termenului și am văzut că Comisia a încheiat o analiză destul de detaliată asupra acestui impact în țările beneficiare și în UE. Salut impactul pozitiv al regulamentului SCP, în special sporirea importurilor, aproximativ 5% din totalul importurilor din UE pe an și o mică creștere a exportului în cele 23 țări standard SCP din 2014 încoace. În ceea ce privește aceste rate tip uh, duty free, uh, a sporit și a arătat că crește importanța unor astfel de preferințe în totalul exporturilor către UE. SGP e un element cheie al proiectelor noastre în domeniul comerțului și de aceea cred că, unu, trebuie să susținem întru totul această revizuire la jumătatea perioadei care ne dă mecanisme de îmbunătățire pe viitor. E o schemă de încurajare și trebuie folosită în mod coerent. Această analiză a arătat că acest lucru nu s-a întâmplat însă de fiecare dată. Comisia trebuie să arate că este dispusă să ia măsuri atunci când țările nu-și mai respectă angajamentele sau când nu se înregistrează un progres semnificativ. Salută măsurile luate de comisie și investigând uh, Cambodgia și Myanmarul. Acest lucru trebuie subliniat dat fiind faptul că e important pentru că vedem țări precum Vietnamul încheiind acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană. Astfel de acorduri sunt mult mai greu de uh, întrerupt, de suspendat. Deci comisia trebuie să fie pregătită să folosească aceste instrumente dacă este necesar în cadrul SCP. În acest, în acest sistem SCP ar trebui să ne folosim uh, pârghile pentru a încuraja ratificarea și implementarea convențiilor cheie ale Organizației Mondiale a Muncii. Nu ne putem aștepta ca SCP să soluționeze toate problemele de comerț și dezvoltare, dar trebuie să ne asigurăm că reprezintă o parte importantă în reducerea sărăciei la nivel global. Liberalizarea comerțului singură nu poate realiza acest lucru. E bine că SCP a sporit comerțul pentru țările partenere, trebuie să ne asigurăm că activitatea noastră în domeniu susține o distribuție corespunzătoare a acestor venituri, să susțină diversificarea și să evite efectele negative ale creșterii economice, precum uh, acapararea de terenuri. Trebuie să respectăm legile fundamentale, drepturile omului și aștept cu interes să avem o cooperare fructoasă pe acest raport. Vă mulțumesc! Other colleagues wish to take the floor. Mulțumim și noi. Mai doresc și alți colegi să ia cuvântul la acest punct. Dacă nu, e cineva prezent din partea DigiTrade? Vă rog. Domnul Hatum? Sper că am pronunțat bine. Mulțumesc, doamnă președinte, destul de corect. Mulțumesc mult Parlamentului și Comisiei DEVE, în primul rând pentru un aviz foarte generos după munca depusă. Aduc aminte când am elaborat acest uh, regulament, Parlamentul a jucat un rol important acest lucru se regăsește și în rezultate, de aceea complimentele mele. Concluziile noastre principale sunt că uh, sistemul funcționează. Țările mai sărace beneficiază mai mult decât înainte. Este exact intenția acestui regulament. Avem și cifre, desigur. Avem așadar uh, orice în afară de arme, o creștere de 62%, exporturi către piețele europene și SCP Plus, beneficiarii, acolo a crescut cu 54% exportul. Pare să nici nu dăuneze industriei noastre dat fiind faptul că am făcut această listă mai orientată, valoarea a scăzut de la 6 la 4,1%, deci deși sunt importuri mai puține, sunt distribuite pe țările care au nevoie mai mare. Impactul asupra muncii, a condițiilor de lucru a fost stabilit tot prin această evaluare Ne trebuie să spunem ce s-a întâmplat concret și acolo există și unele dovezi anecdotice sau specifice de țară, dar sunt gata să vi le uh, pun la dispoziție dacă sunteți interesați. Am lucrat îndeaproape cu o serie din aceste țări. Mai mult decât atât, una din uh, lecțiile învățate se referă la transparență, la monitorizare și implicarea statelor membre și a societății civile. Acest lucru ar putea fi îmbunătățit. Câteva puncte pe scurt, dacă îmi permiteți, să vedem încotro ar dori Comisia să ducă acest proiect. Acel ultim punct, implicarea mai multor actori, lucrăm deja la asta, nu mai trebuie schimbat regulamentul pentru aceasta. Vrem să avem o mai bună conștientizare SCP în țările beneficiare. Mai sunt uh, lucruri de făcut, trebuie să profităm de aceste avantaje. Iar în ceea ce privește mecanismul de retragere, apare în regulament, există un astfel de mecanism în regulament și dacă nu e folosit, cât de credibil este acesta? Luăm foarte în serios aceste lucruri. Ne uităm la această monitorizare ca ea să fie cât mai țintită, ca să avem un impact real asupra elementelor principale eh, de care sunt interesate aceste țări. Și încă câteva elemente, dacă mai aveți răbdare. Suntem la Comisia DV. Cred că legătura cu cooperarea și SCP este evidentă, dar s-ar putea materializa mai bine, cred. Ne-am putea gândi la unul din efectele SCP sau SCP Plus ar fi diversificarea exporturilor acelor țări. Ideea fiind ca țările mai sărace să obțină investiții noi care să le permită să exporte mai mult în diferite sectoare. Este unul, uh, una din domeniile, unul din domeniile, scuze, unde vedem uh, îmbunătățiri, dar nu cât ne-am fi dorit. Poate că colegii de la dezvoltare ar putea studia acest element. Există o serie de reguli legate de regulile de origine, de Știm cât uh, durează, mai ales țările mai sărace au nevoie de ajutor în uh, cooperarea cu vămile și așa mai departe. Și un ultim lucru pe care aș dori să-l menționez, politica noastră comercială se bazează pe valori, așa cum știți. Însă acest lucru e nou pentru unele țări, agenda comercială, o agenda bazată pe uh, reguli, dar când avem discuții cu aceste țări, cred că provocarea este tocmai să explicăm că aceste lucruri merg mână în mână și dacă poți avea o economie bazată pe valoare, ea este interesantă și din punct de vedere comercial. Și în ultim punct, așteptăm cu interes să lucrăm mai îndeaproape cu actori implicați, inclusiv cu Parlamentul, statele membre, industrie și societate civilă, iar în ceea ce privește Comisia, ne uităm să vedem pe ce putem uh, lucra din aceste recomandări. Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc Comisiei DEVE. Domnul președinte, mulțumim și noi pentru aceste propuneri despre ce poate face DEVE să ajutăm țările acestea uh, să-și îmbunătățească situația. Frank, poate ne-am putea gândi la un amendament care să arate și acest unghi, această perspectivă. Dorești să mai adaugi ceva înainte de a încheia? Nu, nu cred că mai e mult de spus. Există spațiu de manevră, așa este, există posibilitatea de îmbunătățire. Până la urmă este unul din uh, domeniile în care am putea atinge obiectivele în cel mai eficient mod reușind să sporim dramatic un astfel de, de tip de comerț. Cred că asta urmăresc și multe din aceste țări și de aceea ar trebui să facem tot ce putem pentru a extinde uh, utilizarea și domeniul de aplicare al acestor instrumente pe care le avem la dispoziție. Dorim să le facem mai larg răspândite. Mulțumesc! Termenul limită pentru amendamente este un pic mai lung, 30 noiembrie, ora 11. Votul va avea loc pe 21-22 ianuarie. Mulțumim, Frank, dragi colegi! Trecem mai departe la punctul 29. Instituirea programului Corpul European de Solidaritate. Am avut discuția data trecută. A fost prezentă raportoarea din partea Comisiei CULT. Și acum Eleni Teoharus a făcut un uh, raport pentru acest aviz. Aș dori să vă aduc aminte că în ceea ce privește acest corp european de solidaritate, dispozițiile din capitolul 4 al regulamentului au competență exclusivă a comisiei noastre. Iar în ceea ce privește celelalte dispoziții, articolele 6, 7 și 8, care sunt competența exclusivă a COLT, nu putem discuta amendamente aici sau vor fi discuta, uh, considerate inadmisibile. Deci articolele 6, 7 și 8, vă rog nu trimiteți amendamente pentru DV sau dacă puteți faceți-o prin intermediul colegilor de la COLT. Toate celelalte sunt pe competențe împărtășite între cele două. Îi dau cuvântul lui Eleni care ne poate prezenta, iată, poziția sa. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a prezenta avizul, aș dori să spun că marea parte a munce a fost uh, desfășurată de colega mea, Heidi Mini Mihailidu, și e corect să spun acest lucru. Încă de la început am fost de părere că voi, uh, voi exprima poziția în dezbaterea pe care am avut-o zilele trecute. Cred că această, iniția, ă, această punere la oaltă între inițiativa voluntară cu Corpul European de Solidaritate pentru o experiență de voluntariat în afara Uniunii este un proiect binevenit. Poate că va reprezenta într-adevăr soluția și dacă e promovat în mod corespunzător va putea reprezenta uh, o, o șansă pentru tinerii care sunt interesați de sectorul umanitar și un punct de intrare în domeniul voluntariatului. Mai mult decât atât, ar trebui ca și organizațiile non, umanitare non-profit și profesioniști să beneficieze de, de finanțare și de astfel de șanse și să participe în noul program. În acest sens, recomandăm să nu aplicăm limita maximă de 30 de ani. Vă aduceți aminte că am avut o discuție ca să permitem și persoanelor mai experimentate să contribuie pe bază de voluntariat la ajutorul umanitar, în special pentru că s-ar putea să fie nevoie de formare specială înainte de detașare. După părerea noastră, limita să fie pentru uh, întregul corp, dar să spunem că participarea experților mai în vârstă poate fi justificat pentru acest corp voluntar de solidaritate și ar trebui să fie posibil ca organizațiile umanitare non-profit și experți să se bucure de acțiuni de formare și de finanțare dacă doresc să participe în noul program. Va fi important ca organizațiile care au fost deja acreditate să nu treacă printr-un proces similar din nou odată ce intră în vigoare noul regulament. Acest aspect este foarte important pentru că există deja multe ONG-uri înregistrate. Mai mult decât atât, proceduri simplificate pentru organizații similare este, reprezintă un aspect cheie. În calitatea noastră de comisie de dezvoltare trebuie să ne asigurăm că aceste acțiuni asigură complementaritate și coerență cu alte activități umanitare ale Uniunii și, cu, și că avem un consens european în acest domeniu. Viitorul program trebuie implementat respectând principiile și trebuie coordonat în funcție de nevoie. În acest sens, amendamentele depuse la propunerea Comisiei se concentrează pe aspecte organizaționale de îmbunătățire a rezistenței la fața locului, reabilitare, dezvoltare, tratarea acestui nexus al dezvoltării umane, soluții în caz de criză, pregătire și conștientizare și comunicare despre nevoi și principii umanitare. Mai mult decât atât, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe dezvoltare durabilă, să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să eliminăm sărăcia, dreptul omului în general și egalitatea de gen, toate regăsindu-se în proiectul nostru de text. Doamnă președinte, mai am un uh, ultim punct în ceea ce privește dispozițiile financiare ale acestui regulament. Propunerea Comisiei nu propune valori concrete, dar uh, propune ca întregul uh, buget pentru program să fie 1 milion 260 1 miliard 260 de milioane în uh, la valoarea actuală. Mai trebuie să ne gândim la aceste aspecte pentru a veni cu o propunere care să se referă și la alocările bugetare între diferitele activități Voi propune și un amendament în acest sens și salut orice sugestii din partea colegilor mei și a raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumim mult! Unii dintre raportorii din umbră sunt prezenți, Enrique Guerrero, nu, Adam Schenkfeld, Enrique îmi cer scuze din partea PPE. Mulțumesc, domnul președinte. Mă bucur mult că nu am decât lucruri bune de spus despre acest dosar. Salut uh, efortul doamnei raportor și rezultatul activității dânsei sunt rezultate la cel mai înalt nivel. Nu cred că va fi nevoie de corecturi majore. Chiar dacă întreaga idee și obiectivele sunt, se află în prim plan, există totuși și dubii, rezerve, reflexii. Mă rog, sunt câteva întrebări de discutat. În primul rând, S-a vorbit de vârstă, de limita de vârstă, dar vârsta nu joacă un rol atât de important aici. Importante sunt obiectivele pe care le urmărim. Și în acest sens trebuie totuși să ținem cont și de vârstă. Dacă dorim să avem un astfel de corp european de solidaritate profesionist, din cetățeni europeni care să acționeze atât în Europa cât și la nivel uh, mondial, care să lucreze voluntar la cel mai înalt nivel profesional, eu cred că limite de vârstă, mai ales atât de scăzute, nu ne ajută cu nimic. Până la urmă, important este să fim eficienți și să nu ne concentrăm doar pe un uh, anumit grup de vârstă. Dacă însă nu ne concentrăm pe acest nivel și o luăm ca pe o însărcinare pentru formare continuă, pentru găsirea de, de ocazii, de voluntariat. Da, este un, uh, o activitate foarte importantă, ajutorul umanitar, atunci aș înțelege această limită de vârstă. În majoritatea țărilor se pleacă de la ideea că tinerii ar fi, ar, tineri sunt considerați cei până în 35 de ani, nu 30. Dacă ne uităm la structurile voluntarilor, nu sunt atât de mulți cei de 18-19 ani, cât mai degrabă 20, 25, 30. Ceea ce privește obiectivele pe care le-am propus, eu aș vedea această limită ca fiind de 35 de ani, fiind mai potrivită. Și un alt element, o mai bună eficientizare, activitate cu publicul. Nu e vorba doar de bani în versiunea uh, valabilă până acum, care va fi valabilă până în 2020, acest interes era mai degrabă rezervat, ca să nu spun uh, mai rău. Unii susțin însă că acest corp de solidaritate se va forma cu 100.000 de voluntari. sau că ne adresăm unei jumătăți de milion de oameni. Cred că trebuie să privim lucrurile mai îndeaproape și în ceea ce privește întrebarea de securitate. Mai ales dacă ne gândim la tineri, la foarte tineri, expuși unor riscuri și pericole. Apoi, optimizarea eficienței acestor activități. Este un alt element pe care aș dori să-l uh, tratez. Mă gândesc la eventuale corecturi, la amendamente, la îmbunătățirea cooperării cu instituțiile, cu statele membre care și-au pus aceleași întrebări Problema cea mai mare, bugetul și structura sa, este însă mai degrabă o întrebare care să fie discutată într-o altă etapă. Mă opresc aici. și voi propune câteva amendamente, dar documentul este unul foarte bun. Vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, Enrique Guerrero. Da, sunt de acord cu evaluarea privind propunerea, evaluare care a fost deja făcută. Adică eu cred că Eleni a adus împreună foarte bine în aceste amendamente discuția pe care am avut-o aici în reuniunea anterioară. Iar în termen general, grupul meu politic merge pe aceeași linie, aceea subliniată în raport Adică ne gândim la acțiunea umanitară care este presupusă de Corpul European de Solidaritate și de voluntari din Uniunea Europeană. În momentul în care acționează ca actori umanitari, trebuie să o facă pe baza al umanității, a independenței, a neutralității, a neintervenției. În același timp, trebuie să subliniem unele dintre aspectele care au fost uh, aduse în discuție chiar de mine la reuniunea anterioară. Iar apropo de buget, cred că este un efort, nu știu în ce măsură, trebuie să stabilim o sumă de bani care să fie clar exprimată în cifre, fiind vorba de un aviz la un raport, mai ales că aceste chestiuni economice de obicei merg pe o altă procedură în alte comisii și în plenul Parlamentului și se negociază pe alte căi. Adică ajungem la un fel de dorințe exprimate și încercăm să punem o, o cifră care să fie clar exprimată. Cred că e mult mai bine să să acordăm un aliniat foarte clar în care să spună că atingerea obiectivelor pe care dorim noi să le îndeplinească acest corp european de solidaritate necesită un, o susținere bugetară care să nu fie cea care a avut-o până acum, entitatea care exista până acum, fostul Corp European de Solidaritate. Și apropo de limita de vârstă, aceasta fiind o temă care se tot repetă, am uh, aici sentimente neclare. <clears throat> Pe de o parte, cred că există și obiectivul mobilizării tinerilor către valorile europene, între care uh, apare și valoarea cooperării sau valoarea ajutorului în caz de catastrofe umanitare care solicită ideea de a prioritiza <clears throat> uh, sau ai uh, privilegia pe voluntarii tineri. În același timp însă trebuie să fim uh, convinși că anumite activități care răspund la niște crize au nevoie de experiență, de persoane care au fost deja formate, de persoane care dau dovadă de maturitate personală care de multe ori nu poate să apară în rândul celor foarte tineri. Așa că, pe de o parte, aș vrea să alegem o soluție intermediară, adică să mărim uh, pragul, limita pentru vârstă. Sunt de acord că 30 de ani este o limită scăzută. Nu vreau să spun uh, care este vârsta mea, pentru că vârsta mea este cam excesivă, însă 30 de ani este o limită scăzută. Putem să mergem până la 35 de ani și să stabilim că în anumite împrejurări care sunt caracteristice să se facă excepții față de limita de vârstă pentru a putea fi primit uh, în corpul voluntarilor, astfel încât persoana respectivă să acumuleze experiență ca să poată răspunde la ce se așteaptă de la el sau ea. Noi sperăm să se clarifice propunerea aceasta sau să înaintăm niște amendamente suplimentare, ceva în sensul acesta. Grupul meu susține uh, perspectiva diferențelor uh, din, sau perspectiva relației dintre bărbați și femei sau grupurile vulnerabile, persoanele cu uh, handicap, mă rog, toate tipurile de grupuri de persoane dincolo de perspectiva aceasta a relațiilor dintre bărbați și femei mai ales când ne gândim la asistența umanitară sau la ajutor umanitar, nu este o perspectivă la care trebuie să ne gândim în primul și în primul rând. E vorba de reacția uh, obișnuită uh, care apare în asemenea cazuri și de obicei e vorba de mult mai multe femei care răspund la aceste cerințe și mai ales dacă ne gândim la țările mai puțin dezvoltate sau țările în dezvoltare. Și în concluzie aș dori să spun că am putea să semnalăm în aviz și faptul că trebuie să se stabilească, să se pună la punct un fel de uh, bază de date cu voluntarii care au participat la acțiunile anterioare sau misiunile anterioare și care, la care s-ar putea face apel Uh, pentru alte misiuni, ținând cont de experiența dobândită în situațiile anterioare. E o temă delicată pentru că nu se pune problema să profesionalizăm ajutorul voluntar și nici nu se pune problema ca în cele din urmă cel care a participat la o asemenea acțiune să devine un fel de funcționar al ajutorului voluntar. Dar Uh, se pune problema ca pentru anumite nevoi specifice să existe o listă cu persoanele care au o experiență în domeniul respectiv, astfel încât să se poată face apel la ei, ONG-urile să poată face apel la el ca să poată să coopereze cu el. Mulțumesc, nu sunt alți colegi care doresc să ia cuvântul. Vreau și o să adresez câteva întrebări comisiei. <clears throat> Uh, apropo de problema vârstei, când se combină două programe diferite și colegia au comentat asupra acestui lucru. Unul este un program tineri voluntar, cum spuneam data trecută, ideea fiind uh, uh, voluntari europeni în domeniul umanitar sau sunt persoane în vârstă la sfârșitul carierei care doresc să facă acest gen de activitate. Este un gen diferit de activitate. Și cred că spuneam asta și data trecută. Uh, Eh, eu știu, eh, să trimitem tinerii să facă tot felul de lucruri în țările în dezvoltare care ar putea să-și folosească proprii tineri. În fine, sigur, înțeleg ce spune Enrique, tinerii noștri vor să se facă utili în țările în dezvoltare, dar ar putea, o, dacă e vorba de 18, 90, 20 de ani, ar trebui să se facă un fel de schimb de tineri sau să facă împreună proiecte comune pentru că nu, de ce am trimite noi tineri de aici să construiască școală într-un sat sărac în Africa, când sunt probabil foarte mulți tineri acolo care ar putea să o facă? Deci mă uimește puțin această, aceste două chestiuni diferite aduse împreună în același program. Trebuie să ne gândim și la mesajul pe care îl trimitem. Cred că e vorba de faptul că trimitem cetățeni ai Uniunii Europene pe care îi trimitem acolo și nu e vorba de tineri din zona respectivă. Și încă ceva. Câtă susținere financiară le acordăm noi voluntarilor? Am discutat cu UNICEF-ul despre chestia asta. Tinerii de la UNICEF mi-au spus că nu le plac aceste stagii neplătite sau uh, tot felul de mecanisme care le acordă privilegii celor care au bani și relații. Sunt tineri care. Uh, cine sunt tinerii care intră în aceste mecanisme? Unde îi găsim? Cum îi găsim? la niște școli anume, un anumit, o anumită categorie de tineri, avem date socioeconomice. Uh, cine sunt voluntarii care participă la programele existențe? Nu-mi place ideea ca asta să ajungă un fel de cluburi pentru cei care au cunoștințe despre programul respectiv. Vreau să știu la cine ajung aceste programe. Și încă ceva, înainte să dau cuvântul comisiei. Cine? Robert Franz, de la Educație și Cultură. Cred că Eco, eco, nu sunt combinate lucrurile astea aici. Deci, domnul Franz, în primul rând. Bună ziua tuturor! Eu lucrez pentru educație și cultură și mă ocup de programul Corpul European de Solidaritate și pregătirea bazei juridice și voi reveni la ce ați spus dumneavoastră. În primul rând, vă mulțumesc pentru comentariile și sugestiile făcute. Am luat notă de tot ce ați spus. În primul rând, vreau să repet ceva. Principiile umanitare sunt cuprinse în acest regulament. Lucrul ăsta a fost menționat de câțiva colegi, sunt înscrise în regulament și nu ne îndepărtăm de aceste principii. Iar acum vorbim despre chestiunea care a fost adusă în discuție uh, cel mai des, și anume limita de vârstă la 30 de ani, de ce am ales noi 30 de ani? Sunt trei motive. În primul rând, vreau să vă reamintesc că temeiul juridic din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene pe care l-am folosit este articolul 214.5 care vorbește de contribuția tinerilor europeni. Contribuția tinerilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar. Deci e vorba de contribuție și nu este dezvoltare. Și în al doilea rând, de ce 30? Aș putea să invit, să vă invit să citiți documentul de lucru din 2011 privind situația tinerilor din Uniunea Europeană. Există dovezi clare care arată că populația tinerilor europeni, studenții, uh, a început, a început să descrească. Majoritatea tinerilor uh, au deja locuri de muncă. În al doilea rând, mai e ceva important. Dacă studiați uh, evaluarea interimară din 2017 a programelor de voluntare, este foarte clar că anumite poziții importante, deci dincolo de această vârstă, pentru Uh, programele de voluntari n-au primit uh, suficient de multe răspunsuri ca să putem să recrutăm pe cineva. Și uh, încă ceva, două treimi din voluntarii trimiși în diverse locuri sunt sub limita de 30 de ani. Și cred că ajung la lucrul cel mai important acum, și anume care este obiectivul programului. Corpul European de Solidaritate, așa cum arată acum, nu se concentrează pe operațiuni de ajutor umanitar ca atare, ci acordă susținere, se concentrează pe contribuția tinerilor la aceste operațiuni. Deci lucrul cel mai important este ca tinerii însuși să se dezvolte și să coopereze. Nu vrem să creăm un grup de profesioniști și să înlocuim într-un fel locurile de muncă, pentru că ei se duc acolo neplătiți să facă acțiuni umanitare. Vreau de asemenea să, acționez, să subliniez ceva. La cine ajungem? Cum ajungem noi la tinerii din programele de voluntariat? Este un lucru important și ne ocupăm intens de acest aspect. Avem experiență cu de, de, de 20 de ani cu Serviciul European de Voluntariat. În acest moment, unul din trei voluntari este un tânăr care are puține șanse, adică tineri care nu sunt, ca să zic așa, suspecți obișnuiți, care participă la schimb de, schimburi de studenți sau care se duc la marile universități ci e vorba de tineri care nu au poate o calificare anterioară și participă la programul de voluntariat. Firește, vrem să ne ocupăm de acest aspect și ca să ne ocupăm de acest aspect avem nevoie de trei pași importanți. În primul rând o strategie și avem o strategie care uh, funcționează în aplicarea actuală, trebuie să ai formatele corecte adică tinerii cu puține șanse care doresc să se încadreze într-un grup și nu singuri și în al treilea rând e nevoie de susținere financiară. Evident, să lucrezi cu tinerii din medii dezavantajate costă mai mulți bani decât să aduci voluntari din uh, medii avantajate sau care vin de la universități. Deci sunt convins că propunerea noastră, propunerea înaintată de comisie, se ocupă de aceste aspecte, se concentrează pe tineri, se concentrează pe o proporție inclusivă și am ales un regulament simplu. Vreau să mai menționez ceva. Un lucru pe care noastră, doamna președintă, ă, l-ați întrebat deja, și anume activitățile de construire a capacității, activității la care ar putea să participe și organizațiile locale. Ele există în propunere. Asemenea activități vor continua să existe, dar aveți dreptate. Ne concentrăm pe tineret, ne concentrăm pe tineri europeni, iar capacitatea, activitățile acestea de construire a capacității sunt complementare față de scopul principal al Uh, regulamentului. Și nu în ultimul rând, susținerea financiară pe care o dăm acestor tineri, spuneați că nu trebuie să avem stagii neplătite sau locuri de muncă neplătite. Cred că e foarte important să spunem clar ce înseamnă voluntariatul în acest context pentru tineri. Este ceva ce tinerii fac, evident, pe gratis, dar nu trebuie să înlocuiască activitățile principale ale organizației respective, care sunt necesare pentru funcționarea organizației. Suntem extrem de atenți când facem acest lucru, chiar și în activități intraeuropene. Vrem să ne asigurăm că voluntarii nu sunt folosiți ca înlocuitori uh, pentru anumite locuri de muncă. Avem experiență în acest sens, știm cum să facem asta la nivel intraeuropean și împreună cu colegii de la ECO ne ocupăm de Uh, dezvoltarea unor aspecte asemănătoare pentru aspectul umanitar. Când vorbim despre viitoarea punere în aplicare, sunt trăsături specifice uh, legate de contribuțiile la ajutorul umanitar, așa încât trebuie să existe mm, stagii de pregătire specifice sau certificarea unei organizații, pentru că contează foarte mult siguranța Uh, și uh, securitatea tinerilor care oricum nu merg în zone de conflict, pentru că asta este o prioritate pentru noi. Sper că am răspuns la multe dintre întrebările dumneavoastră și dacă vreți și alte clarificări, suntem la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc uh, că ne-ați spus care este strategia cu, prin care ajungeți la tineri. Dar sigur că e bine că nu sunt plătiți, însă problema este cine îi plătește. Nu trebuie să existe o barieră financiară care să împiedice pe tineri să participe la aceste mecanisme și mă bucur că aveți mecanisme. Ați menționat protecția tinerilor voluntari. Din păcate știm de situații uh, în domeniul ajutorului umanitar în care protecția uh, celor ajutați împotriva voluntarilor Trebuie să avem mecanisme de protecție a copiilor, deci sper că uh, oamenii sunt uh, selectați înainte de a fi trimiși într-o misiune. Dacă lucrează cineva cu copii într-o stare, într-o țară în dezvoltare, se face vreo selecție a personajului, a celor care merg acolo, de exemplu. Mulțumesc! Corpul uh, European de Solidaritate vine cu o noutate Înainte ne bazam foarte mult pe organizațiile în sine, organizații acreditate, certificate, care aveau o etichetă de calitate, care verificau faptul că voluntarii, voluntarii au, să zicem, motivațiile corecte și capacitățile și competențele necesare pentru a face față unor situații specifice, ca să poată să lucreze cu anumite grupuri țintă. Acum susținem și noi această activitate pentru că voluntarii tineri trebuie să se înregistreze înainte de a fi trimiși într-un anume loc, trebuie să-și arate interesul uh, înregistrându-se pe portalul Corpului European de Solidaritate, iau parte la niște sesiuni de pregătire electronice înainte de a participa la pregătirile uh, în prezența unui formator care sunt mai uh, costisitoare, se analizează cariera persoanei respective să vedem dacă sunt pregătiți pentru anumite tipuri de însărcinări. Avem probleme similare atunci când e vorba de a lucra cu copiii, chiar și în mediul intraeuropean. Există multă susținere acordată de organizații sau de structurile care pun programul în aplicare. Mulțumesc. De exemplu, mă gândesc la școala din localitatea mea. Deci asta înseamnă că uh, mă verifică poliția dacă mă duc la școala mea să fac ceva sau să spun ceva. Trebuie protejați cei care sunt și de partea cealaltă. Nu numai trebuie să îi protejăm pe cei pe care îi trimitem. Eleni, ai ceva de adăugat sau de întrebat înainte de a închide discuția pe marginea acestui punct? Intervenție fără microfon. In... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru redactarea acestui text. Am uitat să spun acest lucru la început și îmi cer scuze. Vreau de asemenea să mai spun ceva. Sunt de, sunt de, de acord cu multe din cele auzite de la comisie și de la domnul Guerrero, ca și de la alți colegi. Punctul important este că încercăm să uh, resuscităm spiritul voluntariatului. Nu vorbim despre o armată de voluntari plătiți. Uh, ei lucrau deja în sectorul voluntariatului. Cei care fac voluntariat uh, au propria lor carieră. Ei uh, își uh, donează timpul uh, de lucru pe o perioadă determinată de timp, plecând de la locul de muncă. Deci nu se gândesc că ar trebui să fie remunerați în vreun fel sau altul, dar trebuie, e nevoie de niște bani ca corpul acesta să funcționeze. Cum pot fi distribuite aceste sume printr-un asemenea corp administrativ uriaș. Nu ar trebui să ajungă numai la administrație și să ajungă mult prea puțin bani la cei care sunt în teren. Ar trebui ca administrația să fie foarte, foarte minimă, să fie minimală. Mulți tineri au studiat, dar cu cât au studiat mai puțin, e cu atât mai mică probabilitatea ca ei să devină voluntari. Din experiența personală, am participat la vreo 150 de misiuni în zone de război. Nu erau uh, niciun fel de voluntar care să se fi întors și a doua oară. Voluntarul se duce acolo o singură dată și nu se mai întoarce în zona de război. Deci dacă vrem să recrutăm voluntari, Nu cred că vom reuși să facem acest lucru până în 2020. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii și vreau să văd ce aveți de spus. Mulțumesc. Termenul pentru amendamente 3 decembrie, luni la ora 6 și vom vota în ianuarie. Last substantive item, item 30, uh, which is question... Trecem la punctul 30. Uh, avem două întrebări pentru comisie. Prima din partea mea, ca președinte al Uh, Comisiei de Dezvoltare. Se referă la activitățile de reintegrare din Afganistan finanțate de Uniunea Europeană. Nu o să intru în detalii. Înainte de 2016, prezența și prezența europeană în Afganistan, Comisia a publicat un document uh, care se numește The Joint Way Forward, drumul comun înainte, și anexa vorbea despre post, uh, reintegrarea post-conflict uh, și regenerarea uh, economiei Afganistanului de către afganii care se întorc din război. Deci, ideea e asta. Întrebarea mea este cât s-a cheltuit, cum s-a cheltuit, pe ce s-a cheltuit um, și trebuie să știm, cred că trebuie să știm ce s-a făcut pentru reintegrarea uh, afganilor, câți dintre ei mai sunt în țară, câți, uh, ce s-a întâmplat cu cei din uh, Iran și țările învecinate. Jean-Louis Ville, ai cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Acum sunt responsabil cu o parte din uh, Asia, nu pentru Afganistan, dar vă răspund cu plăcere la întrebări. În câteva cuvinte și trecând direct la răspunsuri, pentru că dacă ar fi să intru în detalii, m-aș lungi prea mult. Poate ne puteți trimite în scris răspunsul detaliat, spune doamna președinte, ca să-l putem examina în profunzime. Da, desigur, voi furniza acest uh, text pentru că sunt foarte multe cifre și o hartă care trebuie înțeleasă mai bine. Deci, uh, în general, suma totală alocată de comisie pentru reintegrarea afganilor din Afganistan 1941 miliard uh, 194 de uh, uh, milioane de uh, euro. Din uh, această sumă, 131 de milioane, plus câteva sute de mii, au fost contractate până în ziua de astăzi, iar sumele rămase vor fi contractate în 2019. Sumele cheltuite 57 de milioane de euro și partea de fonduri distribuită între cele trei componente ale programului uh, Calea Comună Înainte sunt după cum urmează. Pachetul uh, de stimuli 39 de milioane, reintegrare și asistență la dezvoltare ADA, proiecte ADA 18 milioane și programul privind prevenirea migrației ilegale 21 de milioane pentru locuri de muncă. În plus, mai sunt, uh, față de aceste trei elemente identificate clar, mai, uh, au mai fost uh, cheltuite cam 53 de milioane, în general, contracte menite să se refere la accesul la servicii sociale și la protecție socială pentru cei care se întorc acasă toate acțiunile incluse în aceste programe de sprijin au fost uh, elaborate pentru uh, beneficiul tuturor uh, uh, celor care se întorc din război, indiferent de țara din care se întorc. Pachetul uh, primit uh, din partea uh, statelor membre este uh, luat în uh, considerare. Uh, Pakistanul este un, uh, unul dintre uh, beneficiari, dar sunt incluși și uh, refugiați din Iran și Pakistan. În general, cam 96% din uh, beneficiari sunt uh, afgani, restul vin din alte Uh, state. Iar ajutoarele provenite din uh, celelalte state membre, direcționate uh, sau alocate direct, sunt în sumă de cam 5%. Sumele de care vă vorbeam au ajuns cam la în jur de 21.000 de uh, persoane pentru educație profesională, asistență tehnică și construirea capacităților pentru toate organele guvernamentale pentru îmbunătățirea cadrului politic și al politicilor sociale. Aceste programe au ajuns uh, uh, cam la 500 de mii, de deci jumătate de milion de beneficiari. Parteneriatele au fost numeroase, am avut uh, ca parteneri UNICEF, Banca Mondială, UNESCO, uh, ITC, TLC și așa mai departe, o serie de ONG-uri uh, pe care le găsiți în document. Sprijinul Comisiei s-a îndreptat către activități de reintegrare care au dus uh, la reintegrare, la sprijinul pentru reintegrarea persoanelor care au participat la război, sprijin comunitar pentru activități finanțate din bani europeni și pentru uh, limitarea anumitor riscuri potențiale. Am uh, avem uh, încă foarte multe detalii, foarte multe cifre privind aceste proiecte, dar după cum vă spuneam, să vă transmitem acest document, textul eh, integral pentru a vă edifica. Mulțumim foarte mult. Thank you very much. Can I just ask a question on... O întrebare am și eu în legătură cu aceste cifre. Sunt foarte multe cifre, într-adevăr am spus, ceva despre 21.000 de persoane ajutate. Da, care s-au întors din război. Și 4% dintre ei proveneau din, pat, din uh, state europene, din state membre. E adevărat, e corect așa? Și 500 de mii, ce era acea cifră? Da, 21 de mii din Iran, Afganistan și uh, întoși din război din interiorul țării, dar 500.000 de mii este cifra totală a celor care au beneficiat de sprijin. Nu numai uh, cei care s-au întors din război, ci tot efortul de uh, uh, sprijin în comunități, uh, sprijin pentru uh, comunități, uh, cursuri de formare, capacități uh, administrative și așa mai departe. Bun, are cineva întrebări la acest punct? Uh, dacă nu, vreau să vă mulțumesc. Nu, nu văd pe Chantal Marini. A fost aici? Nu, ea figurat la punctul următor, la următoarea întrebare față de comisie. Bun, mulțumim pentru acest uh, răspuns. Așteptăm uh, o copie a acelui document. Următoarea întrebare se referă la păduri. Și vine din partea doamnei Hautala, care întreabă Comisia cum a pus în aplicare rezoluția Parlamentului de anul acesta, din septembrie, care cere un plan de acțiune cu privire la uh, politicile silvice. Da, mulțumesc. Ai uh, făcut o introducere bună oricum. Acest apel de, din uh, raportul adoptat în septembrie de Parlament cu privire la uh, folosirea responsabilă a resurselor naturale, mai ales a pădurilor, Parlamentul practic a cerut Comisiei să lanseze imediat un, uh, o evaluare de impact și o consultare amplă care să implice Uh, elaborarea unui plan de evitare a uh, pierderii pădurilor, de, de evitarea a despăduririlor, de, de conservare, uh, fie prin exploatare, fie prin degradare naturală. S-a cerut un plan de acțiune pentru uh, uh, operațiuni țintite în statele membre care se confruntă cu problema lips- uh, dispariției pădurilor. Și întrebarea este cum intenționează Comisia, cum, ce a făcut Comisia ca răspuns la această solicitare? Clearly not Chantal Marie Nissen, <laughs> she's not here. Yeah, please, I haven't got... E clar că Chantal Marie nu e aici. Nu, doamna președinte, nu sunt Chantal Marini, aveți dreptate, dar lucrez în aceeași unitate cu dânsa și mai ales în domeniul forestier. În primul rând, Comisia salută rezoluția Parlamentului din septembrie 2018 în ceea ce privește gestionarea transparentă și responsabilă a pădurilor. Cât privește problema despăduririlor, Comisia, ca și Parlamentul European, consideră că este o problemă complexă care presupune un răspuns integrat transsectorial. Acest subiect uh, al combaterii despădurilor rămâne parte integrantă al eforturilor Comisiei de punere în aplicare a agendei de, agendei de dezvoltare uh, de, durabilă din 2013 și, în plus, uh, cu respectarea prevederilor acordului de la Paris. Ca urmare a studiului din 2013 care evalua impactul consumului european în ceea ce privește despăduririle din țările membre, și ca urmare a unui studiu de fezabilitate cu privire la dezvoltarea unui plan european de combatere a despădurărilor elaborat în 2018, Comisia intenționează să elaboreze o comunicare pentru a grăbi plan, uh, acțiunile Comisiei împotriva degradării fondului silvic. Uh, acest, uh, această comunicare va uh, Adică este menită să comunice mai bine ceea ce face Europa pentru o mai bună punere în aplicare și o mai, coeren, o mai, o mai bună coerență între politicile europene pentru a include considerațiile legate de despăduriri în politicile publice. Deja am organizat o consultare amplă cu țările partenere din uh, statele membre UE și cu organizațiile societății civile în ceea ce privește măsurile care trebuie incluse în cadrul politic uh, privind protejarea fondului silvic. De exemplu, DEFCO și uh, DG Mediu au organizat o uh, conferință uh, pe subiectul terilor tăierilor ilegale și a despăduririlor. În curând vom uh, lansa o consultație publică pe internet, o consultare publică pe internet pentru a vedea care sunt uh, opiniile uh, publicului pe acest subiect. Mai la ceva? Heidi. Da, ca să continui pe aceeași linie, sunt mulțumită că această consultare va fi demarată curând. Sper că vom uh, vedea și rezultate în timpul acestei legislaturi. Deci, uh, ce aveți de gând? Cum? Uh, vreți să ne aduceți ceva înainte de finalul acestui mandat parlamentar? Yeah. Um, it's our... Da, sperăm să putem face acest lucru și ca să clarificăm, încă așteptăm deocamdată aprobarea Secretariatului General pentru a începe lucrul. Deja am, am demarat lucrările, dar sunt uh, niște proceduri care trebuie urmate. Trebuie să lansăm foaia de parcurs care va dura mai mult sau mai puțin patru săptămâni și odată ce această foaie de parcurs este aprobată, vom putea lansa și consultarea publică. Obiectivele noastre pe care le-am stabilit la nivelul comisiei includ uh, finalizarea comunicării în uh, prima parte a lui 2019, dar totul depinde de momentul în care primim undă verde. Bun. O să o lăsăm uh, aici, ne oprim aici. Nu, mai am o, mai am o scurtă, scurtă întrebare. Tu știi, toată, știți că e foarte interesant. Uh, uh, există și o de, așa numită declarație de la Amsterdam pentru parteneriat pe fondul Silvic. Vreau să întreb dacă analizați posibilitatea unui fond uh, am unor dispoziții obligatorii cu privire la uh, niște demersuri uh, obligatorii pe lanțul de furnizare în industria lemnului pentru a proteja pădurile. Deocamdată uh, suntem la început, nu putem spune exact ce vom putea include în uh, acea comunicare, dar ne bazăm, bineînțeles, pe ceea ce există în studiul de fezabilitate. Mulțumim! Mulțumim uh, și pentru cei care sunt interesați de silvicultură. Am trimis deja o invitație. Mâine voi fi uh, la o întâlnire a apărătorilor drepturilor omului în contextul apărării uh, pădurilor. Deci e vorba de, practic, de drepturile, mediul, de drepturile omului în contextul silvic. Uh, mâine, mâine dimineață se va vorbi iarăși pe această temă. Haide, după cum vă amintiți, uh, am avut un eveniment uh, foarte interesant aici, uh, despre cafea și cacao în iulie și cred că mâine tu și cu mine vom găzdui un eveniment la 9 și jumătate în legătură cu abordările obligatorii cu privire la munca uh, forțată a copiilor și despăduriri. Sunt foarte mulțumită să spun că de data asta organizăm această conferință la insistența companiilor sunt organizații de voluntari, de asemenea, care doresc ceva uh, obligatoriu în acest domeniu, ceva uh, mai puternic, mai strict. Bun, întâlnire informală cu ONG-urile din domeniul uh, drepturilor omului la ora 5 și o întâlnire mixtă după amiază cu Comisia Agri pentru a discuta raportul Organizației Mondiale împotriva foametei. O să transmitem și pe e-mail uh, invitația la aceste două evenimente. Nu mi s-a notificat uh, nicio, nimic la diverse. Următoarea întâlnire. Bine, aici totul e cu poate. Poate, poate, s-ar putea. Poate 7 decembrie, poate 10 decembrie. Totul e foarte vag. Nu, acum e sigur. Stați puțin. Deci pe 10 decembrie la 7 de jumătate până la 10 și jumătate ne vom întâlni uh, pentru întâlnirea mixtă cu AFET. Mulțumesc, că atunci punem uh, capăt acestei ședințe, începe ședința coordonatorilor foarte curând. Mai avem câteva, adică facem o pauză de două minute și apoi uh, ședința coordonatorilor.